Giovanni Lavia, che ne ha facoltà. Bun, trecem la justificările de vot. Domnul Giovanni Lavia, spune președintele. Domnule Lavia, aveți cuvântul. No. Mulțumesc, domnule președinte.